Well, thank you. Even my children do not listen. Mulțumesc, nici măcar copiii mei nu mă ascultă așa de ascultători. Sperăm că putem adopta ordinea de zi fără schimbări, dacă sunteți de acord. doilea punct de pe ordinea de zi sunt comunicările președintelui. Am o serie de comunicări. Regimul lingvistic este disponibil în toate limbile Comisiei ITRE și ENVI, în afară de croată. Deci toate limbile în afară de croată. Am primit 920 de amendamente, am lucrat foarte mult și am, avem un document de mai mult de 500 de pagini pentru a Uh, economisi pagini, pentru a economisi hârtie. Aceste amendamente au fost printate și sunt disponibile doar raportorilor și raportorilor din umbră. În plus, acestea au fost listate doar în limbile cele mai uh, frecvent utilizate. Asta înseamnă 60 de mii de uh, pagini listate, deci un turn de 3 metri și jumătate înălțime. Eu am economisit 500 de pagini pentru că sunt unul dintre cei care are totul pe iPad prin sistemul e-committee, deci ați fi putut economisi 500 de pagini dacă v-ați fi înscris la sistemul e-committee, poate data viitoare. Aceste dosare sunt imprimate o singură dată și nu vor fi relistate pentru următoarea reuniune. Vă reamintesc că MV și I3 au pregătit un raport de proprie inițiativă împreună, iar acum avem o reuniune comună conform articolului 51 din regulamentul de procedură, după cum s-a autorizat în conferința președinților din iunie 2013. Coraportorii de la comisiile MV și ITRE au pregătit un singur proiect de raport în comun S-au depus 920 de amendamente, raportorii și raportorii din umbră vor pregăti amendamente de compromis până în 12 decembrie și să le considere ca și compromisuri dacă sunt semnate de cel puțin trei raportori din umbră sau coraportori și amendamente consolidate dacă nu. Nu sunt posibile uh, voturi separate pe amendamentele de compromis. Rapoartele vor fi uh, discutate la reuniuni comune ale celor două comisii și avem uh, ordini de zi pentru acestea. Reuniunile sunt coprezidate. Doamna Sartori este așteptată foarte curând. Avionul său are o ușoară întârziere. Pentru a facilita lucrurile, cele două comisii au convenit ca președintele Comisiei de să uh, Mm, găzduiască uh, reuniunile. Uh, în momentul de față suntem la Comisia Envi și aranjamentele pentru voturi vor fi confirmate ulterior. Însă președintele celelalte comisii va putea să intervină în or- uh, la, cu orice ocazie. Doamna Sartori urma să primească cuvântul acum, dar va veni mai târziu ceea ce ne aduce la punctul 3, aprobarea procesului verbal a reuniunii din 7 noiembrie 2013, inclus în dosarul dumneavoastră. Dacă nu aveți comentarii, le considerăm, considerăm adoptat. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, ajungem la punctul 4, un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei. Putem începe prin a da cuvântul coraportorilor. Eh, Sophie Oconi va fi, va, o va înlocui astăzi pe Anne Delvaux. Însă încep prin a-i da cuvântul celuilalt coraportor, domnul Conrad Cimanski. Amândoi aveți la dispoziție câte 10 minute. Poprave, la Aceste modificări aceste amendamente, am înțeles eu că nu sunt uh, scoase la imprimantă pentru toată lumea. Și eu încerc să fac economii de hârtie, să știți, și nu o să mă exprim acum personal pe toate, cele, pe toate aceste amendamente, dar aș dori să mă exprim vis-a-vis -vis de cele pe care le avem înaintea noastră, pentru că este vorba despre chestiunile cele mai importante. Compromisurile sunt cele mai uh, importante. Și deși există foarte multe amendamente, tot este posibil să ajungem la texte de compromis, pentru că mulți membri și-au transmis amendamentele, dar multe merg în aceeași direcție până la urmă. Și de aceea eu aș spune că este cel mai înțelept să consolidăm aceste amendamente. În plus, trebuie să ne asigurăm că acest document este cât se poate de clar, cât se poate de uniform, cât se poate de logic. Este absolut necesar ca el să aibă o linie logică. Textele de compromis sunt în curs de elaborare și cred că ar trebui să ne referim la două lucruri uh, esențiale. Mai întâi, aș dori să avertizez toți raportorii din umbră că nu ar trebui să creadă că ar trebui să avem 50% plus 1 pe toate punctele din acest raport. Bineînțeles că pe aici, pe acolo, câte un raport nelegislativ poate fi adoptat astfel cu o majoritate minimă, să spunem, și rezoluția devine o rezoluție a întregului Parlament. Dar, dacă ne uităm la dinamica ultimelor lucrări, dacă ne uităm la dinamica lucrărilor Comisiei, dacă este să înțelegem că Parlamentul trebuie să aibă aici un vot propriu, un glas propriu, ei bine, atunci trebuie să facem eforturi în sensul de a genera o majoritate cât mai mare nu ar fi deloc ambițios din partea noastră dacă am permite acestui raport să fie adoptat cu o majoritate prea mică. Acest raport trebuie să fie logic. Și aș dori să spun tuturor că ne confruntăm aici cu o problemă majoră. Unii încearcă să facă să treacă acest raport cu o majoritate nedemnă și cred că acest lucru ar fi rușinos pentru tot Parlamentul, nu numai pentru noi. Asta este primul punct. Al doilea, un lucru este foarte clar în materie de amendamente. Există câțiva deputați din diferite grupuri politice care încearcă să iasă dintr-o situație fără ieșire. Și asta de câteva luni încoace. Această situație fără ieșire este propria noastră gândire bipolară. Ori avem un obiectiv obligatoriu sau două obiective obligatorii, ori nu avem nimic. Eu cred că putem ieși din această situație gândind creativ. Eu cred că gândirea creativă este lucrul de care avem cel mai mult nevoie, tocmai în domeniile, chiar în domeniile dificile ale acestui raport. Dacă Parlamentul, dintr-un motiv sau altul, consideră că singurul semnal pe care îl putem transmite europenilor și altor instituții europene este repetarea unor lucruri pe care deja le-am mai spus cu alte ocazii în trecut, atunci cred că greșim. Trebuie să ținem cont de experiența noastră în materie de politică de mediu și de climă politică climatică. Trebuie să examinăm critic ceea ce s-a întâmplat până acum și să punem sub semnul îndoielii propria poziție până la urmă. Cred că avem suficientă experiență încât să înțelegem că a fi mai flexibil în asemenea situație este un lucru pozitiv. Înainte de criză după criză am ajuns să ne confruntăm cu tot felul de provocări în Europa și pentru a depăși aceste provocări trebuie să urmărim trei obiective strategice care trebuie să rezulte din acest pachet legislativ. Mai întâi, dezvoltarea durabilă, apoi alimentarea cu energie și competitivitatea. Aceste trei obiective sunt cele care, ne, care trebuie să ne călăuzească. Nu se poate ca efectele secundare ale acțiunilor noastre legislative să se constituie într-un pachet care să fie neechilibrat, dezechilibrat. Trebuie așadar să ne, să ne ridicăm la înălțimea acestor provocări care sunt cu totul și cu totul noi și care în urmă cu câțiva ani nu erau deloc clare. Vorbesc despre prețurile la energie. Nu numai în cazul nostru, ci și în cazul celor mai importanți parteneri comerciali ai noștri. toți partenerii noștri comerciali, în, în afară de Japonia, practică o politică foarte strictă din perspectivă concurențială. Și tocmai în această nouă lumină trebuie să ne gândim cum va arăta noua politică energetică a Uniunii și cum va arăta noua politică climatică. Nu ar fi deloc ambițios din partea noastră dacă ne limităm singuri. Trebuie să adoptăm diferite poziții, să înțelegem diverse puncte de vedere și să le aducem pe toate la numitor comun. Trebuie să fim cât mai flexibili cu putință, trebuie să fim atât de flexibili încât să reunim toate așteptările din partea noastră și să venim cu răspunsuri la toate. Așa cum spuneau unii în urmă cu câteva luni, trebuie să înțelegem contextul economic și eu să știți că am citit uh, Financial Times venind coace și uh, se vorbea acolo despre concretețea acestui uh, pachet. Și vă citesc un citat. Expensive and risky energy targets for 2020, European politicians are in danger of repeating the same mistakes with a new set of goals for 2030. I kolejny cytat. Persisting in the mistakes și încă un citat. decade for another 10 years would fuel resistance to the whole idea of addressing the threat of climate change and ultimately that could be the greatest foolishness of all. Myślę, że to jest bardzo roztropna uwaga redaktorów Financial Times, z którymi nie zawsze się oczywiście tak chętnie zgadzam, ale jestem nu întotdeauna sunt de acord cu Financial Times, dar de data asta au băieții dreptate. Iar amendamentele noastre trebuie să reflecte această gândire creativă în raport cu acest pachet legislativ. Această gândire creativă trebuie să-și trebuie să prindă rădăcini, nu numai în instituțiile europene, ci și într-un cadru mai larg. Mulțumesc. Uh, Mulțumim, domnule Șimanski. Cumva volumul a crescut atunci când ați uh, făcut ultimele remarci. A fost un efect foarte bun. Bine. În locul doamnei Andelvo are cuvântul doamna Sofia Oconi. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, după cum știți, cu raportoarea Andelvo nu poate să fie prezent aici din motive medicale și mi-a, m-a rugat să o reprezint la acest schimb de opinii. Îi mulțumesc pentru încrederea acordată și îi urez însănătoșire grabnică pe această cale. Am văzut că s-au depus 920 de amendamente și vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră care Uh, vor îmbogăți raportul. În vederea acestor amendamente, mă bucur că împărtășim în mare aceleași obiective. Cu toții susținem o Europa competitivă, mai independentă din punct de vedere energetic și cu o economie durabilă, respectându-ne angajamentele internaționale. Diferă doar modalitățile de a ajunge la acest deziderat. Este foarte clar că există două viziuni în Parlamentul nostru. O viziune favorizează reducerea gazelor cu efecte de seră obligat, în mod obligatoriu. Cealaltă perspectivă care se orientează spre realizarea eforturilor prin anumite uh, tehnologii recunoscute ca fiind utile și benefice și care asigură continuitatea politicilor deja implementate, de exemplu investițiile în energiile regenerabile și în eficiența energetică. Aici este vorba de adevăratele pietre unghiulare ale raportului și mă bucur că între dumneavoastră există o susținere foarte mare în ceea ce privește eficiența energetică, comparativ cu ultima, ultimul schimb de opinii. Există avantaje foarte mari pe, ale unei posibile politici din acest domeniu. Pot, pot să scade, scade facturile uh, pentru energie, uh, scade consumul de energie și se creează locuri de muncă ce nu pot fi delocalizate pentru a atinge un obiectiv de 40% al eficienței energetice până în 2030. Uh, această traiectorie este cea mai rentabilă și ne permite să redu- și pentru a reduce cu 50% emisiuni, emisiile de gaze cu efect de seră și pe, pentru a crește la 30% energiile regenerabile în mixul energetic. Însă, în ceea ce privește amendamentele de compromis, mi se pare inevitabil să uh, ajungem la compromisuri opuse în legătură cu aceste obiective. Trebuie să avem un caracter obligatoriu sau nu și care trebuie să fie nivelul ambiției noastre. Vă reamintesc că decizia a fost luată alături de raportorii din umbră ca toate pozițiile cosemnate de cel puțin trei raportori uh, din umbră și sau coraportori au, vor fi considerate amendamente de compromis. Vă dați seama că, având doi coraportori și 12 raportori din umbră, posibilitățile amendamentelor de compromis sunt extrem de mari. Cu toate acestea, pe lângă subiectele spinoase, există și multe posibilități de compromisuri care să fie susținute de o mare parte dintre colegi în ceea ce privește securitatea energetică sau competitivitatea. Profit pentru a mulțumi aici tuturor raportorilor din umbră și echipei care deja lucrează foarte bine cu obiectivul de a ajunge la un raport echilibrat și clar și care să transmită un mesaj puternic Consiliului în legătură cu cadrul 2030. Pentru a intra mai în detaliu, se pare că există un consens larg în sensul că avem nevoie de o mai mare coerență în politicile naționale de susținere uh, a surselor de energie. În cadrul pentru 2030, 30 trebuie să evităm erorile din cadrul precedent, ținând cont de interacțiunile și consecințele posibile a, ale măsurilor asupra celorlalte măsuri, să avem o viziune globală și pe termen lung, însoțite de un cadru de reglementare clar și stabil, care să ofere o siguranță pentru planificarea investițiilor, atât cele publice cât și private. O stabilitate juridică și reglementară este esențială. Trebuie să îmbunătățim conexiunile de infrastructură între statele membre pentru a optimiza piața energetică și pentru a rentabiliza energiile care provin din surse regenerabile. Trebuie să profităm de enormul potențial neutilizat până acum pentru anumite sisteme. Trebuie să introducem în sistemul ITS transportul și uh, construcțiile. Avem nevoie de schimburi de informații între statele membre atunci când este vorba de luarea de decizii la nivel național, strategic, care influențează statele și regiunile învecinate. Este indispensabil pentru eficacitatea politicilor noastre să împiedicăm riscul de mm, transfer al emisiilor de carbon. Trebuie să investim în tehnologiile durabile pe scară europeană. Parlamentul trebuie să se exprime în mod clar și coerent și să pentru că această politică va influența viitorul Uniunii uh, Europene și locul pe care îl va avea pe scena mondială. Subiectul este unul prea important ca să ne blocăm pe poziții ideologice. Nu trebuie să fim prea idealiști, ci să ne axăm pe realitate și să transmitem un mesaj clar din punct de vedere strategic. Aștept observațiile și remarcile dumneavoastră în legătură cu aceste 920 de uh, amendamente. În numele uh, raportoare Andelvo, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Oconi, și uh, cele mai bune urări pe doamnei Andelvo. Avem o listă lungă de raportori din umbră. Nu sunt toți prezenți, dar uh, propun să urmăm lista pe care o am aici. Avem 5 minute pentru fiecare vorbitor și aș dori să începem cu Herbert Roy din partea PP-ului. Duncan? Mulțumesc, eu nici nu semnalasem că doresc să intervin, dar aș dori totuși să spun câteva lucruri. Mai întâi, bineînțeles că amendamentele sunt uh, extraordinar de multe și trebuie să avem grijă să nu confuzăm pe toată lumea lucrurile care sunt identice trebuie reunite în același pachet și, până la urmă, nu cred că putem scăpa de evidențierea diferențelor pentru a putea lua decizii politice. Este un lucru normal într-o democrație. Deci sunt de acord ca lucrurile să fie mai clare, apoi punctele politice care sunt uh, diferite să beneficieze până la urmă de o decizie clară se tot vorbește despre nivelul de ambiție de care ar trebui să dăm dovadă. Cu cât aud mai mult sintagma aceasta, nivel de ambiție, cu atât înțeleg mai puțin despre ce este vorba. Ambiție, ambiție, ambiție. Numai despre asta se vorbește. Și dacă ținem cont de cât de departe am ajuns, înseamnă că n-am fost prea ambițioși. E clar că nu ajungem la rezultatele la care am dorit să ajungem, dar plătim foarte mult nu mai e deloc proporțional ce facem. Și atunci trebuie să lămurim un lucru. Oare calea, metoda, instrumentele noastre sunt corecte? Sunt eficiente? Produc efectul scontat? Și a spune pur și simplu că vrem mai multe obiective, obiective mai înalte, este poate greșit. Poate trebuie să ne gândim cum putem ajunge la aceste rezultate altfel, cu alte instrumente. N-ar trebui să fim două trenuri care se îndreaptă către un uh, accident feroviar iminent. Poate că ar trebui să ne întrebăm dacă nu putem merge în aceeași direcție. Este o problemă cu care ne-am mai confruntat și în contextul uh, locurilor de muncă, în contextul creșterii economice. Unii vor mai mult, alții vor mai puțin. În materie de protecție a mediului și în materie de protecție climatică mergem înainte, dar nu atât de mult cum ar vrea unii. Iar oamenii sunt tot mai apăsați de costurile energetice și adesea ajung la limitele suportabilității. Cum putem rezolva această problemă? prin mai multe dispoziții sau printr-o metodă inteligentă, o metodă diferită. Și de aceea, ca și până acum, sunt de părere și pot să spun uh, acest lucru și numele colegei noastre care n-a putut fi azi aici, cred că corect ar fi să cădem de acord asupra unui obiectiv central care chiar este important, care chiar este vital și să ne optimizăm instrumentele în funcție de acesta. Oare nu schimbul de emisii este acest element central? Nu trebuie să ne gândim mai mult la cum am putea eficientiza acest instrument și mai mult, în loc să ne concentrăm pe mai multe obiective în paralel. În ultime luni, în ultimele luni am învățat că multiplele obiective pe care le urmărim nu fac decât să ne ducă la rezultate opuse față de cele la care am dorit să ajungem. Uitați-vă ce s-a întâmplat în cadrul uh, schimbului de emisii. N-am ajuns atât de departe precum am fi vrut. Și dacă ne concentrăm asupra reducerii emisiilor de carbon, dacă ne concentrăm pe costurile scăzute ale energiilor regenerabile, poate că vom face să iasă statele membre din această logică egoistă. Oare nu aceasta este noua misiune a Europei? Nu trebuie ca fiecare să să-și joace cărțile pentru sine, pentru că jocul este unul la care participă toți. Și aș dori să mergem toți pe această nouă direcție a unei mai a unei eficiențe crescute, a unei poveri mai mici și cred din tot sufletul că putem obține mai multe cu mai puține instrumente atâta vreme cât acestea sunt eficiente. That brings me to Mrs. Uh... Mulțumim, domnule Roel. Urmează doamna Ulsco din partea SND. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că sugestiile domnului Royal sunt bune. Trebuie să subliniem importanța compromisurilor la care trebuie să ajungem. Pentru că dacă nu suntem dispuși să ajungem la compromisuri serios, atunci nu o să ajungem niciodată la capătul acestei activități ale noastre și noi, ca instituție, Parlamentul, va avea de suferit. Din punctul meu de vedere și al uh, grupului meu, a trebuit să înlăturăm cuvântul ambițios aici colo, dar sunt anumite dispoziții care mi se par oarecum provocatoare, dacă e să, ne, să le privim altfel. O să vă dau câteva exemple aici. La amendamentul 231 al PPE se spune că politica climatică nu este mai importantă decât alte domenii de politică, nu aduce nimic în plus la deciziile ce trebuie să fie luate. Adică această dispoziție nu adaugă nimic. Mi se pare pur și simplu că este o afirmație cu caracter provocator și astfel de lucruri trebuie eliminate. Poate că și noi mai trebuie să mai uh, eliminăm câteva lucruri pe aici pe acolo. Și la 90 din partea PPE, la amendamentul 90, și acolo mi se pare că există un caracter uh, provocator pentru mai mulți dintre noi, pentru că sugerează că tot ce trebuie să facem este să stabilim o țintă în domeniul politicilor climatice după ce se ajunge la un uh, Um, acord la Paris în 2015, dar de fapt um, acum lucrăm la un fel de uh, tratament uh, și că n-ar trebui să facem um, ceva decât după ce expiră Kyoto și după ce avem încă unul care să-l înlocuiască. Da, mie mi se pare că aici este o provocare destul de periculoasă. Bine, bănuiesc că și din partea noastră au apărut niște amendamente care pot părea provocata, provocatoare și poate că și noi trebuie să facem ceva și să ajungem până la ceva uh, cât de cât rezonabil. Grupul meu vrea să discutăm mai degrabă despre ceea ce vrem să îndeplinim, decât să tot revenim la această bătălie fără sfârșit a amendamentelor și bucățelor pe care vrem să le adăugăm sau Um, eliminăm. Acum, încă un lucru pe care vreau să-l exprim clar în numele SND-ului. E vorba de o poziție pe care am avut-o de la începutul um, dosarului. Vrem trei obiective. Reducerea emisiilor, mai multe o energie regenabilă mai uh, importantă, cu o pondere mai mare și o energie mai eficientă și un caracter obligatoriu pentru aceste dispoziții, pentru că avem niște dispoziții legate de eficiența energetică, dar nu sunt cu caracter obligatoriu și poate că de aceea nici n-am reușit să facem atât de multe în acest sens cât am reușit în legătură cu celelalte două obiective care aveau caracter obligatoriu. De asemenea, mai vrem și niște statistici clare, niște cifre clare în ceea ce privește obiectivele de politică energetică și în domeniul climei. Vrem așadar niște cifre asociate cu aceste obiective, pentru că obiectivele concrete de până acum nu prea ne-au um, servit la mare lucru. De asemenea, grupul meu este dispus să trateze și problema valorilor, dar valorile sunt un lucru, însă rezultatele sunt altceva și noi asta vrem, rezultate. Mai ales în ceea ce privește schema de comercializare a certificatelor de emisii. Și bun, se tot discută despre a cui e vina, de ce n-a mers așa cum trebuia, de ce s-au uh, um, tot uh, discutat uh, aceste lucruri, dar haideți mai bine să nu ne mai jucăm așa și să mergem să ajungem la ceva concret. Pentru că, de fapt, cu toții avem o parte din vină, așa că nu prea este utilă această învinovățire, găsirea vinovaților. Cred că ține de răspunderea noastră să spunem că Până la urmă, rezultatele noastre în domeniul politicii climatice nu sunt chiar așa de rele, sunt cât de cât în regulă și acum ce trebuie noi să facem este să îmbunătățim aceste rezultate, aceste politici. Iar această dispută copilărească, până la urmă, nu ne duce nicăieri. Așadar, noi vrem trei obiective cu cifre concrete și obiectivele să fie obligatorii. De fapt, nu e nevoie să complicăm lucrurile mai mult de atât. Președintele, mulțumim foarte mult, doamnă Ulfskog. Acum îi urez bun venit uh, doamnei copreședinte, doamna Sartori, și dau, dau cuvântul doamnei Fiola Hall în numele grupului ALDE. Mulțumesc. Am observat că multe dintre amendamentele de față se concentrează pe competitivitate și pe securitatea aprovizionării și, bun, cred că aici putem să fim de acord uh, că sunt obiective importante, dar ne confruntăm și cu o problemă de timp uh, și nu prea avem cum să scăpăm de aceasta, pentru că, desigur, uh, Comisia își pregătește propunerile pentru 2030 și trebuie să avem și noi un aviz înainte ca această propunere să fie publicată. Aș vrea să profit de ocazie pentru a mulțumi tuturor celor implicați din partea tuturor grupurilor care au lucrat pe aspectele tehnice, astfel încât să găsim compromisuri. Cât despre eficiența energetică, am uh, văzut cu bucurie că multe dintre amendamente au uh, subliniat cât de dependent uh, este acest, este acest aspect din punct de vedere al competitivității și cât despre eficiența, cât despre securitatea energetică, um, așa cum se reflectă în raportul din partea Agenției Internaționale um, um, internațional pentru energie, știm că există o problemă cronologică în directiva energetică, directiva privind eficiența energetică nu va fi revizuită decât peste câțiva ani, dar acest lucru nu trebuie să ne împiedice uh, să facem, uh, să avem o reflexie în acest raport despre modul absolut esențial în care trebuie să privim eficiența energetică. Am văzut că mulți dintre colegii de la mai multe grupuri au venit cu dovezi referitoare la uh, Uh, faptul că cel mai, uh, că cel mai bun uh, nivel de reducere al um, consumului din punct de vedere al costurilor ar fi 40%, o scădere de 40%. Eu nu știu dacă sunt prea optimistă, dar cred că avem potențialul de a veni cu o propunere, o formulare privitoare la un obiectiv, la un accent pe eficiența energetică care să fie ambițios. Dacă uh, altora nu le place cuvântul ambițios, atunci m-aș mulțumi și cu bazat pe dovezi, pentru că, de fapt, de la asta trebuie să plecăm. Problema atunci când vorbim doar despre GES este că vom face de carbonizarea să fie și mai scumpă, pentru că dacă nu spunem clar ce este eficient din punct de vedere al costurilor în ceea ce privește eficiența energetică și ne concentrăm doar pe ETS, s-ar putea să um, ducem la o situație în care industriile care consumă multă energie să plătească mai mult. Dar dacă ne gândim la conceptul total de, energen, de ener, eficiență energetică, atunci acest lucru să se uh, transpună în concret din punct de vedere al uh, consumului de emisii, că ar trebui să fie vorba de o scădere 40%. Acum, în ceea ce privește sprijinul pentru regenerabile, eu cred că sunt multe informații cu privire la costul energiilor care nu sunt tocmai corecte. Analizele făcute de, comise, de comisie au arătat că, de fapt, um, um, până la urmă noi am plătit mai multe um, sub, subvenții pentru energiile, pentru combustibilii fosili decât pentru cei regenerabili. Am tras niște învățăminte și um, mai trebuie să ne facem niște îmbunătățiri, dar trebuie să fim atenți să um, separăm lucrurile. Pe de-o parte, uh, nu trebuie să uităm importanța energiilor regenerabile și de ce trebuie să avem uh, o țintă pentru energie regenerabile pe lângă cea legată de uh, GES, este că am uh, observat că există prețuri foarte mari în sistemul ETS mai avem o problemă aici. Există o nesiguranță legată de energiile regenerabile și acest lucru duce la costuri mai mari. Practic, uh, producătorii spun că dacă mai multe energii uh, regenerabile vor fi uh, promovate, de fapt, costul energiilor regenerabile va crește. Știm că energiile regenerabile reprezintă una dintre opțiunile fără regrete, dar dacă mergem pe obiectivele legate de uh, GES, trebuie să avem uh, niște... Uh, s-ar putea să ducem ca, la un preț mai mult prea mare pentru energiile regenerabile și nu ne permitem așa ceva. Poate că ar trebui să începem prin a evalua ceea ce putem face la nivel de Uniune pentru a atinge um, eficiențele de regenerabile și de eficiență energetică și apoi să ne fixăm obiectivele în funcție de aceste um, evaluări. Poate că vom putea să găsim un consens în acest sens. Apoi, din punct de vedere al ITRE, e foarte important să examinăm competitivitatea și um, independența energetică să nu ne lăsăm să rămânem în urmă, pentru că sunt foarte multe um, țări în lume care și-au propus obiective în acest sens și noi s-ar putea într-adevăr să rămânem în urmă această cursă dacă nu uh, facem o decizie concretă de a rămâne în această cursă. Și, în final, trebuie să reținem uh, faptul că există tot felul de poziții schimbătoare în cadrul Consiliului. Doar în ultimele zile avem Mm, am uh, auzit o nouă declarație a guvernului uh, german uh, referitoare la abordarea acestor politici și cred că nu doar noi avem această problemă, ci și Consiliul are o astfel de problemă de schimbare de poziție. Președintele. Mulțumim foarte mult, doamnă Hall. Eu sunt celălalt raportor din partea grupului ALDE, dar nu am prea multe uh, Uh, de a adăuga și n-aș vrea să diluez optimismul liberal pe care l-ați manifestat. Vom trece la următorul raportor uh, din umbră de pe lista mea. Câțiva nu sunt prezenți. Urmează domnul Cimanski pe lista mea. De asemenea, după runda de raportori din umbră, doar uh, un alt eurodeputat și-a arătat intenția de a-și de a lua cuvântul. Mă am doi, domnul Ivo Beleș și doamna Herzog. Dacă mai sunt și alții să-mi indice acest lucru, urmează domnul Șimanski. Bardzo dziękuję. <clears throat> Panie Przewodniczący, z Państwem myślę, że... Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Iată ce am de spus. Cu toții sperăm să ajungem la un compromis. E clar că sarcina noastră va fi dificilă. Dacă vorbim despre o terapie, trebuie să fi vorbit în prealabil și despre un diagnostic. Trebuie să știm care este situația juridică pe acest front și întrebarea care se impune este ce apare în concluziile Consiliului din 2008 pe această temă. Acolo erau trasate obiective care trebuia să ne ducă până în 2020. Toate statele membre, pe diferite căi, trebuie să implementeze aceste obiective. Există acum state care se confruntă cu probleme în urma acestei transformări. Iar în ce privește ambiția, pentru că am vorbit despre obiective ambițioase, în special în ceea ce privește reducerea emisiilor cu dioxid uh, reducerilor emisiilor de dioxid de carbon. Ei bine, aceste obiective sunt cu adevărat ambițioase doar dacă toți ceilalți ni se alătură. Trebuie să se alăture mari actori, China, Statele Unite ale Americii. Numai atunci are sens această metodă. Și aceste state trebuie să înțeleagă cât de importantă este această reducere de emisii. Iar dacă vor merge pe această cale, trebuie să știm cât va costa această cale, care este prețul pe care, va, pe care va trebui să-l plătim. Eficiența energetică, bineînțeles că este un obiectiv foarte important. De asemenea, prețurile mai mici la consumator, dimensiunea socială, evident că este un obiectiv important și evident că trebuie să existe o posibilitate de compromis. Dar întrebarea este ce se va întâmpla ulterior. Vor exista reduceri ulterioare sau nu? Să nu uităm că trebuie să rămânem competitivi. Eu mă tem că dacă nu adoptăm chestiunile fundamentale, până la urmă nu ajungem la niciun compromis. Mie mi se pare o, o problemă fundamentală acest lucru. Astăzi, în ziua de astăzi, în Europa în permanență sunt delocalizate industrii în afara Uniunii Europene. Și asta este o mare, mare lovitură pentru economia noastră. Odată este o lovitură împotriva politicii climatice, pentru că dacă o, un actor industrial ajunge în China în loc să rămână în Europa, va emite și mai multe emisii de dioxid de carbon și în al doilea rând este o lovitură pentru piața muncii din Europa. În tot acest context nu avem voie să uităm economia, latura economică. Toate schimbările pe care le facem trebuie să le facem sub semnul competitivității. Colegul meu a pus punctul pe I. Politicile energetice sunt diferite în Uniunea Europeană și multe ramuri industriale sunt dependente de prețurile la energie. Știți foarte bine care este situația în Ucraina, știți foarte bine care sunt condițiile, cum arătau condițiile pentru liberalizarea pieței energetice la consumatorul final pentru Ucraina. Ei bine, toate aceste condiții rămân în continuare dificil de îndeplinit. Ucraina nu este în Uniunea Europeană, dar accesul la piața energetică și prețurile energiei la consumator sunt elemente care sunt centrale în această discuție și în această discuție și în tot acest context noi vorbim despre obiective tot mai ambițioase. Ei bine, nu mi se pare realist. Anski, um, then we move to the uh, other... Mulțumesc, domnule Șimanski. Vom trece la ceilalți vorbitori care au indicat că doresc să intervină. Am trei intervenții până acum, Ivo Belet, Edith Herzog și Vittorio Prodi și încep prin a da cuvântul lui Ivo Belet. Mulțumesc, domnule președinte și domnule, doamnă președinte. Vă atrag atenția asupra unui amendament pe care l-am depus cu o serie de alți colegi, de fapt mai multe amendamente, cel mai important este amendamentul 821 vorbește, se vorbește aici despre fuga de carbon, transferul de carbon. Este necesar să rezolvăm această problemă. Nu este vorba de o idee nouă, ci o idee tradițională, o idee care a fost contestată de către mai mulți experți, însă pe baza a noilor cercetări științifice și academice am dorit să reintroducem Uh, această idee a unei uh, ajustări fiscale europeană la frontieră AFF, care este aplicabilă în cazul produselor importate, care ține cont de emisiile de dioxid de carbon emise în timpul producției și transportului produsului respectiv, lucru care ar putea să compenseze uh, taxele CO2 asupra cărora, care sunt aplicate produselor europene. Așadar, pro, companiile europene exportă produsele înspre în afară și ar putea să uh, primească reduceri pentru exporturile în regiuni unde nu se aplică altfel de taxe. Cercetările academice recente Uh, recente confirmă că o asemenea ajustare europeană la frontieră este compatibilă și posibilă conform uh, cadrului juridic al OMC. Întotdeauna s-a evocat uh, argumentul că OMC-ul nu ar accepta o asemenea taxă. Însă această taxă nu este discriminatorie pentru că se aplică produsului și nu producătorului. Da, avem un studiu făcut de mm, fondul Marshall German. O asemenea idee corespunde cu poziția Comisiei Europene care uh, uh, vrea să crea, treacă impozitarea de la impozitarea muncii către impozitarea uh, pentru susținerea mediului. Deci amendamentul 821 solicite Comisiei uh, invită Comisia să analizeze posibilitatea de a crea un sistem proporțional și nediscriminatoriu de echivalare a emisiilor de dioxid de carbon. Se menționează și un proiect pilot în cadrul uh, sector, sectorilor energofage. Obiectivul principal este de a crea stimulente ca industriile din afara Europei să intensifice eforturile pentru a reduce gazele cu efect de seră pentru a reduce amprenta de mediu a produselor și pentru a utiliza aceste venituri pentru a investi în tehnologii durabile. Așadar, v-aș solicita să susțineți acest amendament 820 de, 821, care apare și la uh, Doamna Edith Herzog. Da, mă uitam la diversele amendamente care au fost depuse și același lucru s-a întâmplat ca și la alte dosare energetice. Există o parte și cealaltă parte și este foarte dificil să se ajungă la un compromis care să mulțumească ambele părți. Însă vom avea nevoie de un compromis, pentru că sunt de acord cu cei care spun că trebuie să, a, să semnalăm direcția în care vrem să mergem. Eu am evitat să depun amendamente în legătură cu acest, această direcție, am amendamente pe care le pot susține, însă aș dori să vorbesc despre două probleme. 1. Pentru a atinge obiectivele pentru 2030, oricare ar fi acestea, avem nevoie de bani. Pentru că avem nevoie de cunoaștere, pentru că energia ține de uh, materie brută și cunoaștere. Trebuie să păstrăm cunoașterea aici, trebuie să avem profesioniștii uh, necesari. Uh, am văzut că cole- unii colegi au depus câteva amendamente în acest sens. Și aș dori să spun că toată lumea vorbește despre competitivitate. Însă despre ce este vorba? Despre competitivitatea sectorului energetic în sine? Și dacă da, ce s-ar putea obține? Ce dorim să obținem prin competitivitate? Unii ar putea înțelege că atunci când uh, vorbim despre competitivitate, vorbim despre creștere, însă dacă examinăm nu doar sectorul energetic, cât și industria, în 2004 când am ajuns în Parlament, producția industrială a Europei reprezenta 30% din PIB. Astăzi, în ianuarie a fost 15,8%, în noiembrie este deci jumătate de cât era în 2004. Ce înseamnă competitivitatea? Dacă examinăm puțin lucrurile, vedem că această pierdere de 50% are în special legătură cu energia. Și nu este vorba doar de un sector, întotdeauna discutăm despre sectoare individuale. Vorbim despre industria Eh, siderurgică, după aceea ajutăm industria aluminiului, după aceea industria auto. În ultimii 10 ani am eh, scăzut de la 30 la 15%. Și ar fi bine dacă s-ar compensa prin servicii, eh, că serviciile, sectorul serviciilor ar crește și, și produc, sectorul industrial scade. Însă nu așa se întâmplă. Ce vom face cu această producție pierdută? atunci când vorbim despre aluminiu. Un milion de tone de aluminiu uh, ca deșeuri se exportă în, în afara Uniunii. Costul energetic al aluminiului, comparativ cu producția, mm, producția de aluminiu costă 95% și reciclarea costă 5% din punct de vedere energetic. Deci noi, prin exportul de deșeuri de aluminiu, exportăm energie. Trebuie să identificăm mai clar prioritățile noastre. Dorim să stabilizăm situația și spunem că este vorba de competitivitatea sau vrem să ne întoarcem la creștere? Și acest lucru vrem să spunem prin competitivitate. Trebuie să uh, stabilim exact despre ce vorbim, însă, colegi, succesul nu înseamnă atunci când avem o majoritate în Parlament. Succesul înseamnă succesul va fi atunci când, industrie, când investițiile din sectorul industrial și energetic vor însemna ca cel puțin în anumite sectoare să asistăm la o renaștere sau o creștere, pentru că până acum acest lucru nu s-a întâmplat și îmi doresc ca cei care lucrează pe acest dosar să se gândească la acest lucru, că un compromis este un lucru, însă creșterea europeană înseamnă cu totul altceva. Mulțumim, Edith Herzog. Urmează Vittorio Prodi. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, tratăm un subiect foarte important. Deja, la cincea oară discutăm acest subiect. În acest document se vede foarte clar că există o sensibilizare mai mare și o conștientizare mai intensă a faptului că emisiile stau la baza încălzirii climatice și a schimbării climatice. Deci trebuie să acționăm urgent, trebuie să decidem să avem o disciplină care să, care să ducă la uh, o reducere a emisiilor cu gaze, de gaze cu efect de seră. Eu încep să-mi pun anumite întrebări. Protocolul de la Kyoto a fost într-adevăr o abordare care să ne permită să ne atingem obiectivul. Trebuie să găsim o modalitate de a implica piețele pentru a defini costul emisiilor în mod real. Trebuie să avem un sistem gestionabil, însă nu asta s-a întâmplat până acum. De aceea trebuie să încercăm să înțelegem că pot să existe și alte opinii. Mă gândesc la intervenția lui Ivo Belet în legătură cu amendamentul 821. Până la urmă, trebuie să recunoaștem că trebuie să introducem și limite în amonte. să limităm utilizarea energetică, să limităm uzul de combustibili fosili, pentru că acest lucru ne va permite să introducem un regulament viabil. Este vorba de niște acțiuni care au avantajul de a nu necesita o serie de Uh, prevederi foarte detaliate în legătură cu pragul de emisii, uh, care deseori duc la dezbateri și interpretări diferite în legătură cu utilizarea carburanților fosili. Așadar, trebuie să reexaminăm aceste aspecte până în 2015. Pentru că drumurile pe care le-am ales, deocamdată, nu cred că ne duc spre obiectivul nostru. Trebuie ca să ne întrebăm în mod realist ce am făcut până acum. Trebuie să continuăm exact pe această cale sau cumva ar trebui să încercăm să găsim alte căi și alte drumuri. Mulțumesc! Ultimul vorbitor este Iaroslav Pașca. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. V zásade som presvedčený o tom, že je treba... Mulțumesc. Sunt convins că trebuie să ne menținem obiectivele, trebuie să încercăm în continuare să scădem emisiile, trebuie să folosim mai multe energii regenerabile și să economisim energii. Pe de altă parte, dacă vom avea dispoziții mai stricte, ne vom confrunta și cu riscul următor. Industria se retrage, se, se retrage de pe piața noastră și vom fi mai puțin competitivi, vom pierde locuri de muncă, ne vom confrunta cu delocalizarea. De aceea sunt uh, convins că politica noastră în domeniul energetic trebuie să fie schimbată ar trebui să fim capabili să ne bucurăm la maxim de mecanismele pe care le avem, trebuie să fim pe fază, trebuie să înțelegem că dacă un lucru dă rezultate, trebuie să-l continuăm, iar dacă un lucru este un eșec, trebuie să-l întrerupem. Un alt obiectiv ar trebui să fie stabilizarea economiei. Și dacă lucrurile stau așa, atunci putem să practicăm o politică energetică care să fie sustenabilă din punct de vedere financiar și care să fie și influențabilă politic. Și atunci putem discuta și despre obiectivele de mediu. Deci să punem accentul pe stabilitatea economiei și să înțelegem ce ne permite cadrul economic actual să facem. Și atunci totul va fi bine. Mulțumesc. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Pașca. Odată cu dumneavoastră am pus punct acestei liste de vorbitori din partea membrilor Parlamentului. Aș dori acum să dau cuvântul reprezentanților Comisiei Europene, care să comenteze nu toate amendamentele introduse, ci doar unele. Poate ați putea sublinia anumite elemente care au tot apărut în ultimele dezbateri, poate ne puteți ajuta dumneavoastră pe noi în a ne defini nivelul de ambiție. Am uh, găsit diferite interpretări ale competitivității și avem și amendamentul 821 care introduce o taxă la frontieră în momentul în care se face un transfer de carbon. Domnul Runga. Da, mulțumesc. O să-i dau mai întâi cuvântul colegii mele de la DG Energy, doamna Westhofer. Mulțumesc. Vorbesc în numele DG Energy, dar bineînțeles că până la urmă este vorba despre un proiect comun. Ne bucură faptul că interesul a fost major și ne bucură faptul că au fost parcurse toate cele 920 de amendamente. Multe merg pe calea cea bună, bineînțeles că există diferite opinii, un lucru care este cât se poate de înțeles dat fiind tema. Ne bucură însă interesul generalizat și disponibilitatea de a coopera. Timingul, sincronizarea este foarte bună, noi suntem în plin proces de pregătire a acestui pachet care este prevăzut pentru 22 ianuarie la nivel de comisie. Acum inputul este major. Aș dori să mă refer la două, trei puncte din perspectiva politicilor energetice. Mai întâi, suntem pe deplin de acord cu cele trei obiective pe care le-ați izolat și pe care le-ați sprijinit, subliniat. Competitivitatea, și e vorba despre competitivitatea industriei noastre, inclusiv când vorbim despre industria energofagă, și un alt obiectiv, prețurile trebuie să rămână ușor de plătit, atât din perspectiva industriei, cât și din perspectiva consumatorului final. De asemenea, sustenabilitatea, durabilitatea reprezintă un obiectiv important. Cele trei obiective sunt la fel de importante. În ce privește lessons learned și experiențele noastre, bineînțeles, noul pachet 2030 nu va fi identic cu pachetul 2020. În comisie am discutat pe larg despre experiențele pachetului 2020, vom și publica concluziile noastre, am analizat experiențele pozitive, am încercat să înțelegem unde ne situăm în materie de atingerea obiectivelor. Și aș dori să mă refer aici la un punct despre care s-a mai vorbit, este vorba despre energiile regenerabile care în continuare pentru noi rămân foarte importante și în noul cadru temporal 2030 și este cât se poate de declar pentru noi că trebuie să ținem cont de eficiența costurilor, iar acest lucru va antrena o anumită schimbare de mentalitate după 2020, indiferent de obiectivele pe care le avem. Cert este că sistemul trebuie să fie schimbat. În ce privește eficiența energetică, și acest lucru este un element important din cadrul temporal 2030, în pachetul din ianuarie vom vorbi și despre acest lucru, iar în iunie 2014, așa cum este prevăzut în directiva eficienței energetice, vom elabora un raport pentru a vedea dacă avem nevoie de un obiectiv specific pe această temă sau nu. Un alt lucru foarte important, prețurile la energie și costurile energetice. Odată cu pachetul 2030, în data de 22 ianuarie, va fi emis un raport detaliat și cu privire la evoluțiile prețurilor și costurilor în materie de energie. Vor fi analizate și costurile industriei energofage și vor fi analizate facturile gospodărilor până la urmă. Ce vrem noi să facem este să înțelegem că creșterea prețurilor are motive foarte variate Bineînțeles că energiile fosile au un efect major asupra prețurilor, dar și taxele și dările au un efect major și trebuie să înțelegem care este factorul care joacă cel mai mare rol în modificarea prețurilor la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii Europene. Și de asemenea trebuie să vedem ce putem face pentru a contracara acest fenomen. Acum dau cuvântul colegului meu, domnul Runga. I, I would like to Aș dori să completez cele spuse de tine în materie de obiective climatice. S-a tot spus că politica noastră climatică nu este încurunată de succes, dar dacă vă uitați la toate statisticile, veți vedea că este foarte de succes. Și dacă ne uităm la prima perioadă de angajament 2008-2012 din protocolul de la Kyoto, noi acolo aveam minus 8% față de anul de referință 1990 și acum suntem la minus 18% față de anul de referință 1990. Aceste reduceri au fost obținute în ultimii ani și acest lucru nu doar ca o consecință a crizei economice și financiare, ci pentru că economia europeană a devenit mult mai eficientă față de cum era ea în 1990. Deci succesul a dus la colapsarea prețului curent în uh, schema actuală de schimburi, pentru că nu exista cerere. Bineînțeles, acum există o ofertă mare de certificate și deci prețul va scădea și exact acest lucru s-a întâmplat pe piață. Bineînțeles că acest preț scăzut nu face ca inovarea să fie antrenată și nici să fie utilizate tehnologiile mai scumpe. În ce privește regenerabilele, dacă îmi permite să fac această remarcă, în unele cazuri s-a demonstrat că au fost anumite politici naționale, pentru că la nivel unional noi am avut un target unic dar implementarea a rămas la nivelul statelor membre și până la urmă am avut 28 de politici diferite în Europa. Unele încununate de succes, dar în același timp au fost uh, lucruri care au fost ignorate și acest lucru a dus la o ineficiență a costurilor. De aceea, unele state membre au probleme, inclusiv țara din care vin eu, Germania. Întrebarea este cum pot, poate fi sporită eficiența costurilor. Și aceasta este o lecție pe care trebuie să o învățăm și să o introducem în noul pachet pentru 2030. Pentru că una este să fii eficient în materie de atingerea obiectivelor și alta este să fii eficient, adică să folosești cele mai puține măsuri pentru a atinge un obiectiv. În ce privește ajustările taxelor la frontieră și fuga de carbon, Comisia este de acord că dacă am uh, transmite pur și simplu aceste emisii dintr-o țară în alta, ar fi cel mai prost rezultat cu putință al unui acord internațional. Bineînțeles că provocări vor exista întotdeauna când vine vorba despre competitivitate. Pentru că noi tot vorbim despre un spațiu concurențial echitabil, dar este foarte greu de atins așa un lucru, pentru că există multe diferențe în această lume. În același timp, în ce privește sistemul ETS, el a fost gândit astfel încât să poată rezolva problema carbonului. Presiunile concurențiale din partea pieței globale există și există o alocare de permise din partea sistemului central, deci acelea nu trebuie să fie plătite. S-a făcut un studiu recent de către comisie și acest lucru ne, ne arată că politica este eficientă și că reduce presiunea globală. Deci, actualmente nu putem vorbi despre carbon leakage. Deci nu putem vorbi acum despre transferurile de carbon. În ce privește ajustarea taxelor la frontieră, am ținut cont de acest element în momentul în care am discutat despre pachetul uh, actual. Și chiar și în directiva privind uh, schimbul de emisii, acolo se prevede posibilitatea utilizării acestei măsuri pentru ca lucrurile să fie echivalente. Și dacă analizăm experiențele pe care le-am avut în Uniunea Europeană vis-a-vis -vis de cum putem reglementa situația din alte țări, cred că vă pot da două exemple mai recente. Mai întâi, ultima directivă privind calitatea combustibililor, unde se vorbește despre eh, relația dintre calitatea combustibililor și procesul de producție. Și veți vedea cât de greu este să ne impunem aici, pentru că se opune nu numai Canada, ci și multe alte țări. Un alt exemplu și mai frapant este cel din domeniul aviației. Liniile aeriene internaționale au fost incluse în sistemul european, deci încercăm să ne asigurăm că există un spațiu concurențial echitabil între transportatorii europeni și cei internaționali, dar acest lucru a dus la o revoltă din partea partenerilor noștri, din partea SUA, Rusiei, Chinei și Indiei. În același timp, Comisia a făcut o propunere după întâlnirea ICAO de la Montreal din septembrie pentru a modifica acest sistem și cred că acum se poartă o dezbatere deschisă între statele membre și cu Parlamentul pentru a înțelege ce trebuie să facem. Deci ajustarea taxelor la frontieră nu este o cale clară de urmat. Chiar dacă oamenii, unii consideră că din punct de vedere legal este fezabilă, întrebarea este cum poate fi ea implementată. Din punct de vedere tehnic există multe obstacole. Trebuie să înțelegem cum putem să separăm un produs care a fost uh, produs hidroelectric de un produs care a fost uh, produs ca urmare a arderii cărbunelui, de exemplu. Deci, este o problemă tehnică și este o problemă politică. Aceasta este părerea mea. De aceea am uh, avut o astfel de reacție în materie de politici în domeniul aviației. Mulți au considerat că pe această cale s-a intervenit prima dată la nivelul ajustării taxelor la frontieră. Și, practic, dacă nu intervenim, am fost amenințați că următorul lucru cu care ne vom confrunta vor fi taxele la frontieră. Și bineînțeles că în Uniunea Europeană acest lucru nu poate fi acceptat. Și dacă vă uitați la negocierile internaționale în domeniul climei, acestea sunt între state suverane. Încercăm să reglementăm emisiile unor state care provin de pe emisiile care provin de pe teritoriile statelor care negociază. Și aceste lucruri sunt reținute atât în UNFCCC uh, cât și în protocolul de la Kyoto. În toate aceste negocieri, nicio parte nu a propus să fie modificată abordarea. De exemplu, să avem o abordare bazată, bazată pe consum și care să fie integrată în directivă. Nicio țară, nicio parte nu dorește să negocieze ca stat suveran în momentul în care se negociază, negociază aceste lucruri. Mă opresc aici. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule Runga. Aș dori să știu acum dacă coraportorii doresc să intervină pentru a trage concluziile finale. Yes, Mrs. Alconi, floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi je veux... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru uh, analizele de calitate și pentru modul deosebit de detaliat uh, în care au contribuit la această dezbatere. Câteva mențiuni Um, pe care aș vrea să le fac după aceste intervenții acum. În, um, la început, uh, domnului Rări, când spuneți că obiectivele nu au fost îndeplinite, cele de 20%, cele din strategia Europa 2020, nu este tocmai corect, pentru că aceste obiective sunt stabilite până în anul 2020, suntem acum doar în 2014 și, de exemplu, în ceea ce privește dioxidul de carbon, deja suntem la 17%, ceea ce e destul de încurajator pentru anii care vin. Apoi, la energii regenerabile suntem la 13%, doar la capitolul eficiență energetică am ajuns într-adevăr la un nivel cumva mai scăzut, suntem la 10% în loc de 20% și tocmai pentru că în acest domeniu, la acest obiectiv, um, rezultatele sunt scăzute, se datorează faptului că nu e vorba de un obiectiv obligatoriu. Da, și iată că acolo unde sunt obiective obligatorii, rezultatele sunt extrem de bune. Și acum n-aș vrea să, să se spună că uh, am opune o viziune de mediu celei legate de competitivitate, pentru că știm cu toții că Uniunea Europeană este cel mai mare importator de energie din lume și că din 2011 am importat peste 54% din energia noastră și acest lucru pentru întreprinderea noastre, pentru activitatea noastră, pentru cetățenii noștri reprezintă costuri deosebit de mari și trebuie să gândim lucrurile altfel. Trebuie să remarcăm faptul că în acest moment aceste politici legate de combaterea încălzirii climatice, împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră, în căutarea de mai multe surse de energie regenerabilă, în căutarea unei eficiențe energetice mai bune, e bine, toate aceste demersuri au creat sute de mii de locuri de muncă. Asta în contextul în care vedem că în alte sectoare industriale am crescut, am scăzut în ceea ce privește numărul de locuri de muncă și uh, punctele de creștere vor fi create 100 de milioane de locuri de muncă în acest domeniu dacă ne atingem acele obiective 20-20-20. De asemenea, iau act de faptul că mai mulți colegi au uh, subliniat importanța eficienței energetice și acestora le răspund că trebuie să folosim aici un obiectiv obligatoriu. Cât uh, despre cele scuze de doamna Hall, care pledează pentru măsuri mai uh, stricte în ceea ce privește competitivitatea europeană, e bine, sunt cu totul de acord și cred că tocmai prin reducerea consumului energetic și prin uh, urmărirea eficienței energetice, tocmai vom ajunge la această competitivitate mai mare pentru companiile noastre. Cât despre doamna Usfor, care spune că uh, documentul, că um, uh, amendamentul 290 este unul conservator al uh, um, PPE-ului pentru că face această trimitere la acordul la care s-ar ajunge la Paris, ei bine, este vorba de un amendament al anumitor membri ai ppe ului și nu este vorba de linia oficială a grupului. Sunt convinsă, ca și um, Andrew Vod altfel, că noi, Uniunea Europeană, trebuie să propunem obiective fără a aștepta ca restul lumii să uh, facă acest lucru și tocmai să le, demo le vom demonstra prin acest lucru cât de important este acest lucru. Și sunt uh, perfect de acord cu um, um, amendamentul domnului Belet care um, cere o ajustare fiscală la frontiere, pentru că produsele din, care vin din alte uh, țări, din afara Uniunii, nu sunt uh, supuse acelorași mm, reguli de mediu. Și atunci, tocmai, trebuie să dispunem de o taxă pe uh, carbon la frontiere și în felul acesta vom rezolva problema concurenței neloiale. Trebuie ca companiile noastre să uh, se supună acestor norme de mediu, dar nu putem, pe de altă parte, să lăsăm produse um, fără să fie taxate dacă acestea nu îndeplinesc uh, norme de mediu asemănătoare. Este vorba de amendamentul 821, um, cred, al domnului uh, Ivo Obelet. Apoi, când se spune că e nevoie de mai multă energie regenerabilă pentru a ne reduce dependența, da, sunt de acord și când vine vorba despre energiile din surse din combustibili fosili, e bine, da, știm că suntem, noi în Europeană, suntem dependenți de um, energiile fosile. Consumăm foarte multe. Ce să vă mai spun altceva? Cred că aveam, uh, am parcurs tot ce aveam de spus. Uh, nu sunt sigură, dar cam asta ar fi intervenția mea. Vă mulțumesc. La colega Delvo, la parola ora colega Șim. Mulțumim doamnei Oconi za wyrażone opinie, uwagi na ten temat. Vă mulțumesc pentru toate aceste observații, mulțumesc pentru că am purtat cu toții această dezbatere. Cred că putem să reunim toate aceste elemente, durabilitatea, creșterea, eficiența, toate trebuie să fie aduse la numitor comun. Este o chestiune strategică până la urmă. Trebuie să găsim o metodă care să țină cont în egală măsură de toate aceste obiective. Pentru a împăca pe toată lumea. Este vorba despre obiective care apar în mai toate acordurile de această natură și nu e nicio provocare aici. Toate aceste obiective durabilitatea, competitivitatea și garanția ofertei trebuie să fie prezente în uh, text. Nu e vorba doar despre un singur obiectiv, doar despre durabilitate sau doar despre competitivitate, nu. Trebuie să arătăm tuturor că putem face toate aceste lucruri într-o manieră cât se poate de eficientă. Totul trebuie să fie făcut cât mai durabil cu putință. Nu avem voie să uităm de competitivitate și despre necesitatea de a garanta furnizarea cu energie. S-a vorbit despre diminuarea producției pentru a diminua emisiile, dar nu cred că aceasta este soluția. Nu cred că așa poate da Europa un exemplu. De aceea, ați văzut uh, în uh, Japonia, în Australia, cole- colegii noștri, partenerii noștri s-au întors la soluții din trecut care au funcționat. Europa nu poate să nu de a-și ia un exemplu. De aceea vorbim despre aceste trei obiective care sunt foarte importante și nu vom face cale întoarsă. Unilateralismul Uniunii Europene nu este unul care să atragă, să atragă pe partenerii noștri în direcția ideilor noastre. În ce privește industria, Industria spune întotdeauna că nu există concurență loială, în special industria energofagă. Dar mă tem că dacă pur și simplu impunem anumite taxe la frontieră, ne vom confrunta cu o avalanșă de proteste, cu o groază de conflicte, litigii comerciale la nivel de OMC, dar și în afara OMC. Comisia Europeană a spus deja și în domeniul transportului aerian că au existat astfel de tentative, acestea au eșuat și trebuie să acceptăm acest lucru. Întotdeauna vor exista state care nu sunt dornice să coopereze. Nu putem nici să fim o insulă singuratică care să redefinească creșterea în baza unor elemente noi. Să nu uităm care este identitatea noastră, să nu uităm că întotdeauna continentul nostru s-a bazat pe comerț și în continuare dorim să rămânem o economie deschisă. Și asta în special pentru că suntem un participant activ în comerțul global. Ce este cu adevărat important este chestiunea prețurilor la energie. Poate că unii cred că greșesc dar eu cred că multe ramuri, nu numai ramurile energofage, energofage ne arată că este absolut esențial să ajungem să atingem toate cele trei obiective. În același timp, potențialul diferitelor state este diferit în ce privește eficiența energetică. În unele state membre există posibilități foarte mari în materie de energii regenerabile, în altele nu. Există diferențe în Europa și nu avem voie să uităm aceste diferențe. Trebuie să folosim banii în mod adecvat și foarte, foarte țintit. Vom și organiza un seminar în ianuarie, înainte de vot, împreună cu Andelvo îi vom uh, invita în acest cadru pe reprezentanții industriei care vor vorbi despre noua arhitectură energetică a Europei vom asculta și pozițiile lor, pentru că nu este vorba despre a avea un conflict cu cineva. Nu, noi vrem să ajungem la un compromis. Vrem să ajungem la un compromis care să ne permită ca în acest Parlament să ajungem la o majoritate de 70 sau 75% în favoarea noii deschideri a politicii climatice și astfel vom arăta întregii lumi că vom putea atinge toate cele trei obiectivele. Pentru a face acest lucru, practic, trebuie să gândim creativ. Mulțumesc! compliment. Mulțumim, doamna președinte, mulțumim, domnule Șumanski. Felicitări uh, ambilor raportori. Mulțumim ambilor raportori pentru comentarii, de asemenea colegilor care au participat și comisiei. Vă reamintesc că următoarea reuniune comună uh, a comisiilor noastre, atunci când vom și vota, va avea loc pe 9 ianuarie. Și planul ar fi ca dosarul să ajungă să fie discutat în plenara din februarie. Rămâne în sarcina raportorilor să încearcă să găsească uh, compromisuri pentru toate aceste amendamente numeroase, astfel încât uh, în, până în decembrie să putem simplifica votul și să facem să avem un proces mai eficient. Vă mulțumesc tuturor, am încheiat ședința, cumva mai devreme decât am planificat, ne vedem la următoarea ședință. La revedere!